Chers collègues, si vous le souhaitez bien, on va commencer notre. Stimați colegi, vom începe ședința. Ne întâlnim astăzi pentru a continua lucrările Comisiei TV după grupul de lucru pe care l-am avut împreună cu Comisia FAM cu privire la planul de acțiune pentru egalitatea de gen. Vom adopta acum uh, ordinea de zi. Putem adopta ordinea de zi? Da. În acest caz um, o declar adoptată în forma în care a fost uh, redactată. Punctul 3 îmi permit uh, să vă aduc aminte că luna viitoare, pe 2 octombrie, la Strasburg, la 19.30, va avea loc reuniunea comună a FED-DV Duroa, unde vor fi prezentate cele șase nominalizări la Premiul Sakharov 2017. Vă readuc aminte că data și locul s-au schimbat în raport cu cele prevăzute inițial, Reuniunea va avea loc în sala LO 1.4 la Strasburg. Punctul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Deciziile luate de coordonatori în 6 septembrie se găsesc în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți vreo observație, vă rog să informați secretariatul în acest sens până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu, atunci vom considera aceste decizii ale coordonatorilor din 6 septembrie adoptate. Punctul 5. Anunțurile comisiei. Comisia dorește să ne ofere vreo informație, să ne facă vreo prezentare? Nu. Bine, nicio informare din partea comisiei. Atunci trecem la punctul 6 de pe ordine de zi. Noi instrumente și practici mai bune pentru ajutorul umanitar, în special în contextul strămutărilor prelungite. Stimați colegi, acest punct de pe de zi constă într-un schimb de opinii în ceea ce privește noile instrumente și bunele practici um, în domeniul ajutorului umanitar, în special în contextul strămutărilor prelungite. Știm că sunt foarte multe crize, tot mai prelungite în peisajul umanitar, din cauza catastrofelor naturale sau um, cauzate de om. Tocmai de aceea avem nevoi umanitare tot mai urgente, trebuie să răspundem unor provocări tot mai mari cu resurse limitate. Am discutat foarte mult în ultimii ani despre modalități de reformare a sistemului de ajutor umanitar pentru a-l face mai eficient. Organizarea primului summit uh, pentru ajutor umanitar în Istanbul în 2016 a dus la încheierea așa numitului Grand Bargain, marelui acord, între cei mai mari donatori de ajutor umanitar. Una, unul dintre angajamentele luate în cadrul acestui mare acord au fost acela de a crește coordonarea și programarea ajutorului în numerar uh, în uh, contextul ajutorului umanitar. Utilizarea transferului de rar oferă mai multe opțiuni și ajută mai bine populația care este atinsă de aceste crize. De asemenea, consolidează schimburile comerciale la fața locului, lucru care este esențial în situația unei crize prelungite, așa cum se întâmplă foarte des în cazul crizelor legate de strămutările prelungite. Până acum, transferurile în numerar au fost utilizate destul de rar ca ajutor umanitar, dar uh, au uh, un potențial uh, foarte mare, care depinde, desigur, de fiecare context al crizei, lucru care ne-a permis să le utilizăm foarte des în ultimii ani. Pentru a discuta de transferurile în numerar și um, acordarea și programarea ajutorului umanitar, um, îi avem alături de noi pe doi experți, um, doamna Enrique Trautmann, șef de unitate pentru dezvoltarea de politică și strategia regională a DG ECO și doamna Daphne Iașinghe, consilier principal pentru politicile și acțiunile de sensibilizare pentru programele economice în cadrul Comitetului Internațional de Salvare. Doamna Trautmann ne va oferi o privire de ansamblu asupra politicii uh, la nivelul ECO și uh, angajamentele luate în cadrul acestui mare acord, iar doamna Iașinghe va da detalii suplimentare cu privire la utilizarea acestei asistențe în numerar în cadrul operațiunilor umanitare și de salvare. Acum voi da cuvântul experților. Voi începe cu doamna Trautman. Aveți la dispoziție 10-15 minute fiecare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Bună ziua, stimați membri, domnilor și domnilor! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vă face o prezentare generală cu privire la transferurile de numerar, dar și cele mai recente evoluții din cadrul Comisiei. Sper că tehnologia ne va permite, dumneavoastră mutați slide-urile așa, da, sper că tehnologia ne va permite să vă arăt un video privind contextul și apoi voi reveni la prezentare. Be they due to conflict or natural disasters or affecting increasing numbers of people. In order to meet the needs of those affected by crisis, we need to understand people's priorities and enable them to meet these priorities in flexible and dignified ways.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 Bine, se pare că acest filmuleț a explicat lucrurile mai bine decât aș fi putut uh, eu uh, să le explic. Ajutoarele în numerar reprezintă um, ajutoare foarte eficiente pentru noi uh, în numeroase situații. Le oferă beneficiarilor mai multe opțiuni, mai multă flexibilitate um, și, de asemenea, aduce valoare pentru bani, pentru donatori. De asemenea, um, îi uh, ajută pe cei care s-au deplasat la fața locului să lucreze într-un mod mai coordonat și mai comun. Desigur, fiecare abordare trebuie să țină cont de context. Nu putem avea aceeași abordare în Liban ca în Somalia, dar cred că se poate face aproape oriunde. Sistemele bazate pe numerar, de asemenea, reprezintă provocări pentru arhitectura tradițională, care sunt, este organizată de obicei în anumite mm, domenii, un pic de mâncare, un pic de asistență medicală și așa mai departe. Dar dar trebuie să avem o abordare holistică. Au crescut uh, aceste transferuri, dar încă reprezintă sub 10% din întregul ajutor umanitar. În 2016, ECO a oferit uh, astfel de ajutoare umanitare în numerar Principalul sector uh, este mâncarea, locuințele, de asemenea încep să crească foarte mult și cred că ați văzut um, că um, în um, cel mai recent uragan din Caraibe, nu e nevoie mereu uh, să transferăm aceste ajutoare, pentru că de multe ori se găsesc uh, la fața locului. Acest mare acord care a fost menționat mai devreme, ce spune despre ajutoarele în numerar? S-au uh, urmărit uh, aceste discuții, există niște axe de lucru în ceea ce privește coordonarea acestui program, dar um, nu ne-am pus de acord cu privire la o țintă. Între timp, donatorii și-au găsit propriile ținte în acest domeniu. Pentru ECO, 35% din totalul asistenței până la sfârșitul 2017 vrem să fie numerar, cu potențial de creștere. De asemenea, există un angajament pentru monitorizare și pentru trasarea acestor transferuri în numerar, pentru că trebuie să fim foarte atenți la cum se utilizează banii, la cum ajung la beneficiar, ce se întâmplă cu aceștia și acest lucru ne oferă rezultate mai bune. De asemenea, trebuie să continuăm să colectăm dovezi. Există deja dovezi că aceste transferuri funcționează bine, dar se pot îmbunătăți. Și la asta lucrăm acum. Care sunt dovezile pe care le-am colectat până acum? Există un raport al unui panel de experți la nivel înalt din 2015 care se concentrează pe foarte multe detalii. S-au făcut foarte multe cercetări între timp, însă eu acum mă voi concentra numai pe câteva aspecte. Numerarul este un mod foarte eficient de acordare a ajutorului însă e nevoie de o masă critică. Dacă avem 22 de parteneri diferiți uh, și uh, diferite operațiuni de implementare, acest uh, lucru nu asigură cele mai bune rezultate. Cele mai bune rezultate sunt asigurate în cadrul opera unei operațiuni de amploare. De exemplu, um, în uh, Orientul Mijlociu și în Liban avem astfel de operațiuni. Avem uh, dovezi foarte clare că se stimulează și piețele locale prin numerar și mm, se împiedică blocajele după dezastrele majore. Foarte multe persoane se, sunt îngrijorate că acești bani ajung pe droguri, țigări, alcool și așa mai departe, dar aceste riscuri nu s-au materializat. Acest uh, lucru a fost discutat uh, acum uh, doi ani de zile și, într-adevăr, s-a materializat unul dintre riscuri în plata persoanelor care se ocupă de traficul migranților. Dar aceste lucruri nu se întâmplă dacă fluxurile de numerar sunt monitorizate așa cum trebuie. Avem dovezi că banii ajung la beneficiari nu există pierderi uh, din cauza revânzării asistenței umanitare. De multe ori, uh, mâncarea care este dată beneficiarilor este revândută acestora li se dă făină, zahăr și așa mai departe și um, nu tot timpul au nevoie de acestea, iar comercianții așteaptă în altă parte pentru a vinde toate aceste bunuri. Iar um, în cadrul uh, asistenței cu numerar nu există aceste pierderi. De asemenea, este un pas suplimentar către incluziunea uh, financiară. Le oferă oamenilor o posibilitate de a hotărâ ce fac cu acești bani și sunt oarecum capacitați în acest sens. În comisie am considerat că avem nevoie de mai multe orientări, atât pentru noi, cât și pentru partenerii noștri, cu privire la livrarea și organizarea acestor transferuri de numerar. Transferurile mari de numerar, uh, precum în Liban, Turcia și Iordania, de exemplu, implică milioane de euro. Acestea sunt direcționate în special în locurile care sunt uh, mai uh, stabile, dar funcționează și în locurile mai puțin stabile, pentru că nu uh, e nevoie de modificări în momentul în care oamenii sunt din nou strămutați. Deci gândiți-vă la Liban. Principiul ar trebui să fie eficiența. Vrem să existe un singur sistem de livrare Programul de transfer al numerarului ne permite să măsurăm câți bani ajung la beneficiar. Acest lucru este dificil de făcut altfel. Dacă nu știm câți dintre banii dați de donatori uh, către organizația ONU, care îi dă mai departe la un ONG, care dă mai departe la un partener local și așa mai departe, nu știm exact câți ajung în cele din urmă la beneficiar. Există zvonuri că mai bine de 50% din acești bani nu ajung până la urmă la beneficiar. Nu spun că de multe ori acest lucru nu se întâmplă din motive um, ușor de justificat, pentru că există tot felul de controle și așa mai departe. Însă, nu știm exact cât din acești bani uh, dați prin diferite organizații ajung până la urmă în cazul uh, ajung până la urmă la beneficiari dar uh, cu aceste transferuri de numerar lucrurile s-au îmbunătățit, 85% din banii transferați ajung la beneficiar și numai 15% sunt folosiți pentru plata transferurilor și așa mai departe și cred că putem crește această proporție în uh, operațiunile care sunt concentrate strict pe numerar. De asemenea, cred că putem să avem un singur sistem uh, de livrare, nu 22 de actori cu 22 de carduri diferite, fiecare ocupând folosindu de un singur sector, unul având uh, de a face cu mâncarea, celălalt cu locuințele și așa mai departe. Trebuie să existe o singură axă și un număr de beneficiari care să ne permită să oferim aceeași uh, sumă tuturor. De aceea, considerăm că ar trebui să existe două componente. Una, uh, operațiunile umanitare și cea de-a doua, transferurile de numerar. Acest lucru permite o mai mare transparență, în special a costurilor implicate și o mai mare responsabilitate din partea donatorilor și a beneficiarilor. În contextul Libanului, pe care le aduc aminte din nou, ne permitem să introducem și soluții de lungă durată, de exemplu să consolidăm sistemul de protecție socială, pentru că sunt țări, în special în uh, Orientul uh, Mijlociu, uh, unde nu e nevoie de un sistem paralel, deoarece aceste persoane sunt primite de o țară gazdă care le permite să rămână acolo și pot să primească toată asistența de care au nevoie. Deci, uh, nu cred că e nevoie să le dăm oamenilor numai pături în cazul unui uragan, trebuie să le permitem să își reconstruiască viața în noile țări în care îi primesc. De asemenea, există posibilitatea de a reveni la ajutor în natură dacă piețele nu mai funcționează în cazul strămutărilor sau dacă există un aflux masiv de persoane care nu pot fi asistate altfel. Însă ar trebui ca fluxurile de numere să permită totuși o asistență pe termen lung. s-au modificat modul în care facem uh, afaceri. Separarea transferurilor de numeral, uh, numerar sunt uh, destul de noi. Deocamdată avem un singur partener contractant și un singur sistem de livrare pentru transferurile de numerar, din nou un aspect nou. Coordonarea și coerența maximă pentru celelalte operațiuni reprezintă o provocare, însă acestea oferă uh, economii la scară largă și mai bune rezultate pe teren. Desigur, vom continua să finanțăm răspunsul umanitar uh, și în restul sistemului. Cam acestea sunt regulile jocului în momentul în care oferim astfel de ajutare în numerar. Pentru partenerii noștri reprezintă, desigur, o schimbare, însă vom continua să colaborăm cu partenerii tradiționali. Însă e clar că într-un astfel de sistem sunt posibile și alte parteneriate. Putem de asemenea să avem în vedere modalități de a include operatorii din sectorul privat pentru operațiunile de transfer de numerar, de exemplu uh, pentru Mastercard. Operatorii din uh, domeniul umanitar vor putea să se concentreze mai bine pe celelalte aspecte și nu vor avea de-a face neapărat cu aspectele financiare. Explorăm această pistă, nu spun că putem face deja acest lucru, însă este un moment foarte bun să avem în vedere aceste aspecte și nu numai să discutăm despre ele. Putem să implicăm mai bine pe beneficiari, pe reprezentanții comunităților și uh, a, operatorii din sectorul privat. Avem donatori care oferă diferite finanțări, însă nu vorbesc neapărat unii cu alții și nu spun, uh, nu știu care finanțează ce. Aici avem probleme în a ajunge la o masă critică. Abordarea bazată pe numerar ne dă posibilitatea de a face lucrurile mai bine. În Liban am avut deja foarte multe experiențe în care ajutorul, de exemplu, oferit de Germania, Suedia, Regatul Unit și de Uniunea Europeană este coordonat pe deplin cu obiectivele pe care dorim să le atingem. Încă un aspect cu privire la facilitatea pentru Turcia, pe care o cunoașteți uh, majoritatea dintre dumneavoastră. Acolo avem un singur sistem de livrare și o legătură cu celelalte programe. Acest uh, sistem este prin, finanțat prin WFP. Sunt uh, banii oferiți necondiționat, dar avem și fonduri condiționate care sunt um, alocate pentru anumite activități, de exemplu fonduri pentru educație finanțate de UNICEF și uh, aici uh, spunem, da, vrem să cheltuiți acești bani pentru sistemul educațional, astfel încât um, rata de abandon uh, să scadă. Avem coordonare, Există angajament în acest sistem din partea diferitelor, diferiților actori, în special um, reprezentanții guvernamentali. Această facilitate este ancorată într-un sistem existent de protecție socială, așa că putem să implicăm uh, diferiți actori și alte părți uh, ale comisiei și putem să prevedem și să ne pregătim pentru momentul în care se termină aceste fonduri. Schimbul de informații, așa cum v-am spus, sunt implicați beneficiarii și reprezentanții comunității într-un mod mult mai proactiv. Câteva statistici. Am început cu 4.000 de beneficiari în ESSN în 2015, abia acum câteva luni și sperăm că vom putea să ajungem la 1,3 milioane până la sfârșitul anului. E vorba de refugiați înregistrați în Turcia. Dacă criza refugiaților va continua, atunci va crește și acest număr. Credem că mai bine de 90% din bani vor ajunge la beneficiari. Ultimul aspect, uh, fluxul de numerar și tehnologia, un aspect foarte important. Multe din aceste transferuri nu au fi fost posibile fără evoluțiile tehnologice din ultimii ani, în special în contexte precum Africa. Câteva cifre. Abonamentele la telefonie mobilă în Africa între 2000 și 2012 au crescut um, cu 2500%. Probabil că știți că în Kenya 15% din PIB este datorat transferurilor făcute prin telefonie mobilă, lucru care deschide foarte multe uh, piste. Foarte multe din transferuri se fac prin intermediul telefoniei mobile. Acest lucru reduce costurile și, de asemenea, le oferă foarte multor persoane, inclusiv femeilor, posibilitatea de incluziune financiară, pentru că primesc banii direct prin telefon și ei decid ce fac cu aceștia. Cardurile inteligente, banii mobili și așa mai departe fac aceste tranzacții mai sigure. Avem uh, aceste ținte biometrice și etichetarea, lucru care ne permite să transmitem acești bani către cei mai vulnerabili. Există noi evoluții și anume blockchain, care permită ca beneficiarii să primească direct acești bani. Tehnologia ne permite să facem transferuri mai simple, mai directe și mai sigure, dar avem nevoie de interoperabilitate. Trebuie ca aceste sisteme să poată comunica între ele. Identitatea digitală însă nu face neapărat obiectul ședinței de astăzi, dar și aceasta este foarte importantă pentru sectorul umanitar. Trebuie ca cineva să poată fi identificat prin intermediul um, identității digitale din momentul în care devine refugiat și se transferă în altă țară și se stabilește acolo. Numerarul este o schimbare pentru sistemul umanitar tradițional. Um, Există contexte în care nu putem să asigurăm asistență în numerar, pentru că nu există servicii, precum uh, serviciile medicale sau situația în materie de securitate nu ne permite acest lucru, dar cred că putem să extindem aceste ajutoare în numerar și la alte contexte. Considerăm că este o modalitate de a um, schimba acest sistem fragmentat în care fiecare operator și actor um, lucrează pe uh, domeniul său fără a se consulta cu ceilalți. De asemenea, putem să avem în vedere mai bine nevoile beneficiarilor și le putem acoperi mai bine prin ajutoarele în numerar. Considerăm că cei afectați de crize au mai multe opțiuni și există mai multe opțiuni pentru actorii netradiționali, fie ei cetățeni privați sau um, actori din domeniul privat. Aceste ajutoare țintite ne permită să obținem progrese uh, mai mari. Există tot mai multe crize și noi nu avem neapărat resursele necesare încercăm uh, să le obținem, însă nu tot timpul funcționează și um, sperăm că pe mai departe vom putea îmbunătăți lucrurile. Mulțumesc, v-am dat aici câteva linkuri și voi răspunde cu plăcere întrebărilor pe care le aveți. Mulțumesc, doamnă Trautman, acum îi dau cuvântul doamnei Iașinghe pentru 10 sau 15 minute. Um, thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru dezvoltare, pentru invitația adresată Comitetului Internațional de Salvare. Organizația noastră reacționează în cazul uh, catastrofelor celor mari și îi ajutăm pe oameni să supraviețuiască acestor catastrofe și să preia din nou controlul asupra vieților lor. Vă voi spune cum uh, mizăm din ce în ce mai mult pe transferurile în numerar și ajutorul numerar. Vă voi spune cum funcționăm noi ca ONG internațional și mă voi uh, referi și la cât de important este să avem din ce în ce mai multe studii în legătură cu asta și mă voi referi la cazul Pakistanului și voi vorbi de asemenea și despre politicile uh, necesare, despre condițiile pentru ca aceste transferuri numerar să fie încunate de succes. Prezentarea mea, colega mea a rezumat în ce constau aceste transferuri în numerar, ajutoare în numerar. Organizația noastră crede că există suficiente dovezi, dovezi pentru a ne spori această activitate. Știm că asistența umanitară poate fi oferită mult mai uh, eficient, mai rapid prin aceste transferuri numerar și ne-am stabilit niște obiective foarte clare – Sprijinim, deci, uh, obiectivul de 35% și ne-am luat angajamentul de a crește aceste transferuri uh, în cadrul marelui acord de la, de la um, conferința internațională pe această temă. E importantă și demnitatea oamenilor atunci când ținem cont de aceste transferuri. Banii numerar le oferă oamenilor posibilitatea să facă alegeri, să stabilească prioritățile lor. În loc să primească de la organizații ceea ce cred organizațiile că e necesar, prin bani ei folosesc uh, acest ajutor pentru educație, pentru a contracta împrumuturi. Este un alt impact asupra economiei locale și de asemenea se înregistrează un efect uh, multiplicator clar. Organizația noastră a stabilit o țintă de 25% din asistența noastră umanitară, deci prin transferuri Uh, numerar până în 2020. În 2015 ne-am stabilit acest obiectiv, deja am ajuns la aproximativ 16%, deci am făcut progrese destul de importante și asta vine pe lângă obiectivul nostru general de a <coughs> reacționa la crizele umanitare în timp de 72 ore. Deci prin aceste transferuri se poate acționa mai rapid și asta este și obiectivul nostru principal. După cum ați auzit, tehnologia e o dimensiune importantă a acestei asistențe numerar. 75% din operațiunile noastre uh, ar trebui să fie echipate pentru a oferi asistență um, în numerar până în anul 2020. Și vă voi explica ce anume facem pentru a obține acest lucru. Deci cum instituționalizăm noi aceste transferuri în numerar? Cum ne asigurăm că, în primul rând, vom recurge la transferurile în numerar când vom oferi asistență? E bine, în mai multe, pe mai multe căi putem să o facem. Pe de o parte, avem un obiectiv important pe care vrem să-l atingem, însă, în același timp, trebuie să fim pregătiți să reacționăm prin intermediul acestor transferuri în numerar. Deci să fim pregătiți. Și aici mă gândesc la capacitatea tehnică necesară, să ne asigurăm că și colegii din țările respective uh, sunt pregătiți să ofere asistență uh, în numerar. Ne gândim la infrastructură, la nevoile tehnologice pentru a oferi aceste plăți. După cum spuneam, plățile digitale reprezintă un aspect cheie. Să fii pregătit înseamnă să ai niște parteneriate importante, să avem experți în ceea ce privește cartelele de debit uh, preplătite pentru plățile electronice sau digitale. Și ne bazăm pe sectorul privat pentru a avea această expertiză și un... De asemenea, prin relațiile pe care le avem cu organizații precum Western Union, Mastercard, alte organizații private, uh, Vrem, deci, să avem structura necesară pentru a fi gata să intervenim în caz de urgență. Asta înseamnă să fim pregătiți din punct de vedere digital și să avem și o abordare transfrontalieră. Deci există dovezi clare că funcționează bine această asistență numerar. Organizația noastră încearcă de asemenea să analizeze și alte efecte pe care le poate avea asistența numerară în ceea ce privește protecția femeilor, în ceea ce privește protejarea lor de violență sau capacitarea femeilor și fetelor sau ceea ce privește programele nutriționale. Deci numerarul poate să acopere și alte nevoi, nu doar cele de bază. Și important de aceea să vedem care este mediul de politici. După cum s-a spus, s-au stabilit mari ambiții la summitul umanitar mondial de anul trecut. Donatorii au stabilit multe obiective, însă este absolut esențial să avem mai multe cunoștințe și să creștem nivelul de acceptare a acestei idei de a oferi asistență în numerar. Acum aș vrea să mă refer la activitățile noastre de cercetare și dezvoltare. Noi Vrem să, facem, să ne facem programarea în funcție de ceea ce funcționează de dovezi. Deci noi vrem să oferim această asistență mai rapid, mai eficient și am identificat câteva probleme pe care le avem cu plățile numerar, mai ales în ceea ce privește mediul digital sau situațiile de urgență. În primul rând, e nevoie de ceva timp să vezi uh, cui trebuie să trimiți acești bani care sunt persoanele cele mai afectate în caz de urgență. Pakistanul a aflat că uneori e nevoie de 40 de zile dacă folosești o metodă de colectare manuală a datelor de a merge de la ușă la ușă pentru a afla care sunt oamenii cei mai nevoiași și care au nevoie de ajutor. În uh, Pakistan există un program de protecție uh, socială înființat de Benazir Buto, care funcționează destul de bine. Deci prin acest program am identificat și alte persoane, încercăm de deci să identificăm pe toți cei care au nevoie și și partenerul nostru a fost o companie privată, Segovia, pentru a gestiona datele și pentru a avea un sistem de construire și de a analiza datele. Și avem de asemenea și un parteneriat de telefonie mobilă. Și astfel am reușit să reducem Uh, perioada de uh, furnizare asistenței cu jumătate și costurile de asemenea le-am redus cu jumătate. E un studiu pilot, însă rezultatele deja se dovedesc promițătoare. Acum, inovațiile tehnologice la care mă refeream legătură cu banii mobili, cu numerarul digital sau cărțile de, de, cărțile de debit uh, preplătite. Uh, Acestea depind de o infrastructură uh, corectă la fața locului și există o serie de inițiative în curs în ce privește incluziunea financiară, în incluziunea digitală financiară, deci s-au făcut angajamente în aceste sectoare, însă ne dăm seama că de multe ori perspectiva umanitară sau contextul umanitar depinde, de, uh, lipsește, mă scuzați. O incluziune digitală financiar și toate aceste inițiative din acest sector ar trebui să țină cont de contextul umanitar. Pe această hartă vedeți cu roșu zonele lovite de crize umanitare grave. Cele 15, din cele 15 țări afectate, doar 4 au structura necesară pentru a oferi aceste sume numerate și pentru a face transferurile. Deci când sunt afectați de o criză, nu se pot face transferuri digitale în multe din aceste țări. De aceea cere mai multe investiții, să se acorde o mai mare importantă contextului umanitar <clears throat> în eforturile făcute pentru a avea o incluziune digitală din punct de vedere financiar. Așteptăm inițiative din partea ECO Există și mm, acea orientare în ceea ce este numerarul și există și parteneri care în urma summitului umanitar mondial și-au, fă- și-au mm, stabilit și-au mm, stabilit mari angajamente în acest sens, iar organizația noastră este gata să facă tot posibilul. Vă mulțumesc. Acum le voi da cuvântul colegilor deputați care doresc să intervină și începem cu colegul nostru Guerrero, raportor permanent în legătură cu asistența umanitară. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc doamnei Trautman și doamnei Iasinghe pentru... Le mulțumesc doamnelor uh, Trautman și Iasinghe pentru informațiile furnizate. Mi-aduc aminte că la acest summit mondial de la Istanbul, unul din obiectivele majore a fost um, inovarea tehnologică pentru a putea oferi asistență umanitară. Și cred că în acest domeniu s-au făcut progrese, într-adevăr. Acum câteva săptămâni eu am uh, organizat o reuniune în Parlamentul European cu diferiți experți care au prezentat diferite domenii de inovare, deci în domeniul umanitar. Domnul De Braur din partea comisiei a fost prezent atunci și vorbim într-adevăr de un domeniu în care transferurile numerar și nu doar transferurile numerar, ci și alte elemente de natură tehnologică pot uh, Uh, progresa foarte mult pentru a ne ajuta să oferim asistența umanitară. Însă astăzi noi ne referim doar la transferurile de bani. Eu cred că, în general, suntem cu toții conștienți de faptul că acest sistem trebuie să respecte uh, acest sistem respectă trei condiții fundamentale care fac ca el să fie într-adevăr un sistem bun. Uh, în primul rând, e un uh, model bun, deoarece beneficiarul asistenței umanitare hotărăște uh, cum își va folosi banii. Dacă pentru uh, cumpărarea de ustensile, dacă doresc să investească bani în educație sau pentru propria familie, pentru bunăstarea propriei familii. Deci E o idee bună că nevoile nu sunt definite de undeva din exterior, ci de către beneficiari. Deci ei sunt cei care stabilesc care le sunt principalele nevoi. Al doilea element principal pozitiv, demnitatea. Din momentul în care tu ai posibilitatea să hotărăști, deși ai hotărât practic același lucru <laughs> ca și în situația în care altcineva ia hotărârea respectivă, de doar faptul că tu poți lua hotărârea respectivă, e bine asta Uh, face ca uh, lucrurile să se desfășoare cu demnitate. Și în al treilea rând, eficacitatea. Se economisesc bani, resurse. Sunt încurajate uh, economiile din mediul în care este oferită asistența. Deci toate acestea sunt elemente pozitive. Uh, eu aș avea câteva întrebări pentru ambele invitate. Câteva poate mai degrabă pentru doamna Trautman. În momentul de față, referitor la ECO, spuneam că 35% din asistența umanitară se face prin transferuri numerar. Avem uh, informații cu privire la alți donatori majori, deci nu mă refer la donatori de dimensiuni mai mici, dar alți donatori majori. Ce procente Uh, din asistență se furnizează prin uh, aceste transferuri. În al doilea rând, aș vrea să pun o întrebare cu privire la modul în care cultura localnicilor, a beneficiarilor uh, cum influențează această cultură nevoile uh, de asistență. Vă voi da un exemplu clar. Structura mm, de triburi, tribară sau pe mm, clanuri. O criză în Africa e complet diferită de una în Columbia. Poate că aceste structuri uh, societale de familie, când o anumită persoană are control asupra familiei, oare aceste structuri Garantează el în mod suficient faptul că un individ chiar poate să hotărască care sunt prioritățile sau mai degrabă deciziile se iau la nivel de familie, de colectivitate. În acțiunile dumneavoastră ați identificat astfel de probleme? Și bineînțeles există și diferențe culturale. Nu toți beneficiarii își cheltuie banii pe aceleași lucruri. Și acum, referitor la destinația acestor fonduri. Aici n-am înțeles clar. Doamna Trautman a făcut o trimitere. Dumnezeu spunea că acești bani nu pot fi folosiți, de exemplu, pentru a cumpăra servicii sanitare sau n-ar trebui să fie folosiți sau că nu sunt folosiți acel bani pentru a cumpăra servicii sanitare. Însă după aceea, doamna singe vorbea despre educație. Deci eu aș vrea să știu în ce măsură poate fi folosită această asistență nu doar pentru a cumpăra produse, ci și pentru a avea acces la anumite servicii din această asistență numerar. Acest lucru s-ar putea dovedi problematic în anumite situații. Gândiți-vă la o criză umanitară prelungită, de pildă s-ar putea să existe acolo uh, tentația sau chiar uh, ideea de a stabili un sistem de învățământ privat, de exemplu, și s-ar putea dori, de exemplu, accesul la o astfel de asistență numerar. Ce probleme ar putea apărea legat de acest lucru? Și acum o ultimă întrebare cu care îmi voi încheia intervenția. Am închipui că de foarte multe ori, așa cum ați uh, vorbit dumneavoastră despre despre Pakistan, spuneați că uneori durează săptămâni pentru a identifica eventualii beneficiari elegibili. Eu cred că de multe ori, concomitent, se oferă asistență umanitară clasică și în același timp uh, se trece la mm, procedura de asistență numerar. Da. Mulțumim, domnule Guerrero. Mai dorește cineva să intervină? Donc je vais donner la parole aux deux experts pour... Le voi da cuvântul celor uh, doi experți pentru a răspunde la întrebările adresate de domnul Guerrero. Mulțumesc foarte mult. Au fost întrebări într-adevăr foarte bune și am să încerc să răspund câtorva dintre ele și după aceea am să dau cuvântul colegei mele. Sunt absolut de acord cu părerea dumneavoastră în ceea ce privește posibilitatea ca oamenii să hotărească ce să facă și să nu risipească banii pe uh, lucruri pe care le-ar primi și de care n-ar avea nevoie. Pentru că acesta este practic obiectivul pe care noi încercăm să-l promovăm cu partenerii noștri. Din punctul de vedere al uh, țintelor, pot să vă spun că Regatul Unit este partea UE, deci este alături de noi și sperăm că și după aceea va fi uh, alături de noi în uh, aceste sisteme de oferire și de promovare a numerarului peste tot. Și uh, sperăm să lucrăm uh, în același fel, uh, pentru că ei, în general, oferă, alocă fonduri anual partenerilor, însă am vorbit cu mari parteneri uh, uh, ONG-uri și marile organizații și aceasta este tendința uh, este o tendință care vine chiar din partea agențiilor, aceea de a uh, promova uh, oferta de ajutor în numerar. Și aceasta ca un răspuns comun, deci este un obiectiv pe care îl avem cu toții. Bineînțeles, depinde de cât de tare ne dorim acest lucru și, bineînțeles, noi ne dorim foarte mult, pe partea UE dorim să realizăm aceste ținte pentru că avem operațiuni majore în regiunea MENA și în Turcia, unde uh, putem să facem această uh, alocare și e clar că pentru Somalia, de exemplu, sunt mai mulți uh, parteneri și mai puțin bani numerari disponibili. Unii parteneri vor avea acces doar în anumite regiuni, deci li se va oferi în funcție de regiunile la care au acces. Deci, Deocamdată între o treime și în jumătate credem că este un obiectiv destul de realist. Ne mișcăm în această direcție, dar, bineînțeles, nu toți donatorii sunt la același nivel. Pe de altă parte, pentru a vedea cât de mult se utilizează de către beneficiari și cât de mult ajung acești bani uh, la nivelul uh, persoanelor individuale, e adevărat că pentru noi obiectivul nu sunt persoanele în sine, ci uh, familiile, să zicem, ca unitate. Uh, deși obiectivul este acela al familiei, al menajului, banii sunt distribuiți femeii și în felul acesta sporim șansele ca banii să fie utilizați din, punctul, din punct de vedere rezonabil. Pe de altă parte, trebuie să oferim uh, o mai mare capacitate de colectare a banilor. însă nu este posibil peste tot și aici revin la ce am spus mai devreme. Avem nevoie de un cadru de protecție foarte puternic, uh, chiar și în domeniul uh, banilor în numerar, dacă vorbim de Orientul uh, Mijlociu, femeile, de exemplu, ne spun că preferă să nu primească banii pentru că au probleme de securitate. Deci, în aceste cazuri, trebuie să găsești mijloace diferite de alocare a fondurilor. Și așa cum uh, spunea și colega mea, trebuie să se rezolve aici și chestiunile de gen și uh, este un domeniu pe care îl uh, monitorizăm îndeaproape pentru că nu dorim să avem probleme suplimentare de protecție pentru femei și tinerile fete. Și voi reveni la un alt punct important pe care l-ați prezentat, cel al serviciilor, dar întâi îți dau cuvântul colegei pentru a vă răspunde. Mulțumesc și eu foarte mult pentru întrebări. Aș uh, vorbi despre impactul cultural și impactul asupra familiilor pe care l-ați prezentat. Este un exemplu pozitiv pe care l-am observat. Familiile ne-au spus că faptul că au uh, mai multe de ales uh, în ceea ce privește, de exemplu, alimentele pe care le cumpără, aceasta afectează viața lor directă. Cumpără, de exemplu, alimentele care le plac copiilor mai mult. Și am văzut ce s-a întâmplat, de exemplu, în Grecia, când uh, familiile aveau posibilitatea să interacționeze mai mult la nivelul comunității și aveau senzația, pe de altă parte, că lucrurile se întorc la normalitate. Deci, din punct de vedere cultural, este un, un aspect foarte important. Acum, din punctul de vedere al dinamicii și ce a spus uh, colega mea, există considerentele de, de gen și riscurile inerente care sunt importante pentru noi, de care ținem cont prin contactele locale pe care le avem și încercăm să vedem care este impactul asupra dinamicii familiei. Să vedem, de exemplu, ce se întâmplă atunci când banii sunt dați în numerar unei familii, unei femei. Știm că uh, acest lucru se poate realiza, de exemplu, direct și această modalitate este mai sigură decât atunci când se face transferul și care ar fi consecințele pentru dinamica familiei în general. Noi ne gândim la aceste consecințe, în special pentru fetele adolescente. Ne gândim la cum ar putea fi afectate și cum ar putea fi responsabilizate prin uh, uh, alocarea acestor transferuri de fonduri. Încercăm să măsurăm uh, efectul, să vedem dacă au mai multe de spus, după aceea la nivelul familiei. Deci există și implicații la nivel cultural pe care încercăm să le evaluăm în cadrul programării. Întrebarea pe care ați spus-o legată de educație. Noi ne gândim la posibilitatea ca oamenii să decidă singuri cum își vor cheltui banii și ce să cumpere cu ei și asta uh, va avea consecințe asupra felului în care aleg anumite servicii, asupra serviciilor pe care le aleg, dar bineînțeles asta depinde de la un caz la altul. Încă un comentariu suplimentar aș face aici trebuie să ne dăm seama că transferurile de bani despre care vorbim aici uh, nu permite nimănui, de exemplu, să uh, își plătească educația în sistemul privat, de exemplu. Și dacă ne gândim la taxele școlare sau la uh, serviciile uh, de care ai nevoie acasă, noi uh, nu dorim să promovăm un sistem care să ducă la introducerea unor taxe uh, Uh, pentru uh, astfel de servicii. Pentru că noi considerăm că ele ar trebui să fie oferite în mod gratuit. Însă este o posibilitate de a uh, da oamenilor posibilitatea de a alege, fie că e vorba de educație, de alegerea alimentelor și așa mai departe. Asta nu înseamnă că au îndeajuns, dar le este mult mai ușor să se organizeze mai sistematic în viața de zi cu zi. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor. Dacă mai sunt comentarii sau întrebări, observații. Dacă nu, ne oprim aici și vreau să mulțumesc uh, celor uh, două experte care au venit să ne aducă toate aceste informații. Mulțumesc de asemenea comisiei. Și acum, următorul punct de pe ordinea de zi este votul care a fost prevăzut pentru ora 18 și 10 minute. Deci, cum am terminat un pic mai devreme, dacă nu vă deranjează, vom aștepta până la orele 18 și 10 pentru vot. Vom face o pauză. Vă mulțumesc!

foarte mult.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

Vă rog să luați loc și vom continua lucrările noastre, vom trece la vot. Vom uh, face un test cu cartela dumneavoastră. Am deschis votul. Lipsesc încă două voturi sau trei. Il manque deux non Il manque deux, deux, deux, deux, pas voté, mais je sais. Il manque deux. Ah, ah d'accord. Mai lipsesc două voturi. Ok, s-a închis votul. Foarte bine, trecem acum direct la vot. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri Vom face o verificare, cred că s-a adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. se respinge. Amendamentul 4. Amendamentul 2, atunci spune președintele, uh, votăm amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. S-a deschis votul pentru verificare. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, Vă rog să mă scuzați, spune președintele. 3 este caduc, deci trecem la 5 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. Vom face o verificare la amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Doriți să facem o verificare? Da? Foarte bine, vom face o verificare la amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Vom face o verificare totuși. La amendamentul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. 14, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Trecem mai departe. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că se adoptă. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doriți o verificare? Foarte bine. Facem o verificare la amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 31, nu? Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă amendamentul oral 2 se adoptă, atunci 33 devine caduc. Deci, votăm amendamentul oral 2, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 este prin urmare caduc. Trecem acum la votul electronic, votul final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptăm cu 15 voturi la 1. Dragi colegi, așteptați o clipă. Dragi colegi, se încheie ședința noastră. La punctul 8 nu avem întrebări adresate comisiei. Punctul 9, diverse. Nu avem nimic. La diverse, punctul 10, aș dori să vă anunț că următoarele întâlniri vor avea loc pe 2 octombrie 2017, 9 și 10 octombrie 2017. Dragi colegi, am încheiat ședința și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, o seară plăcută și mulțumesc, pune cu amabilitate președintele și interpreților.